Da. Ladies and gentlemen, good morning. May we begin? Mm. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Haideți să începem. Vreau să vă fac uh, o comunicare la început și anume că vom avea nevoie de cartela de vot în această dimineață. Așa că vă rog frumos să uh, le pregătiți. I would like to now to inform you about the Și acum am să vă comunic deciziile luate la reuniunea coordonatorilor. Appointment of rapporteurs. Uh, În ceea ce privește numirea uh, raportorilor, domnul Marin Lepintu a fost numit raportor pentru ridicarea imunității lui Dan Nica domnul Duda pentru ridicarea imunității lui Sergei Stanishev, doamna Hautala pentru ridicarea imunității lui Jerome Lavrie, Pentru temeiul juridic o avem pe doamna Hauta, raportor, raportor pentru subsidiaritate, doamna Ferrara, pentru chestiune de contencios, Domnul Cavada? Pentru comitologie și delegarea prerogativelor legislative și acte delegate, domnul Sayer, pentru codificări și revizuiri, domnul Maștalca. Then reporters for opinion. Raportor de aviz. S-a decis ca raportul cu privire la uh, procurorul european să uh, revină SND, iar în ceea ce privește transparența, răspunderea și integritatea în instituții europene, acest dosar va fi asumat de președinte. Motions for resolution. Moțiuni pentru rezoluție. Coordonatorii au decis să facă un aviz sub formă de scrisoare potrivit regulii 133 în ceea ce vește propunerile de rezoluție, de, propunerea fiind depusă de doamna Bizoto pe 3 noiembrie 2014 cu privire la incompatibilitatea uh, pactului fiscal cu tratatul de la Lisabona. Coordonatorii au luat notă de această propunere de rezoluție depusă de Aldo Patricello în 8 uh, ianuarie 2015 cu privire la crearea unei autorități europene de adoptare. Coordonatorii au fost de acord să ceară o vizită la München, la biroul brevetelor europene, în a doua jumătate a lui 2015, ca reacție la o invitație din partea președintelui acestui uh, birou, Benoa Batistelli. Am convenit să creăm un grup de lucru și o echipă de proiecte în ceea ce privește chestiunile juridice legate de dezvoltarea roboticii. Raportorul, raportor este doamna Delvo. Coordonatorii au decis ca un membru de la INTA și al secretariatului INTA să fie invitați la lucrările grupului de lucru cu privire la drepturile de autor. Bineînțeles, ținând cont de uh, ordinea de zi a fiecărei reuniuni. Departamentul de strategii trebuie să facă o propunere de atelier de lucru în ceea ce privește asistența tehnică și judiciară în Uniunea Europeană. Calendarul vizitelor delegațiilor pentru 2015 a fost adoptat de către coordonatori. O vizită în Letonia. Data urmează a fi propusă. O vizită în Grecia pe 18-20 martie, în Suedia 8-10 aprilie, Washington 8-10 aprilie, Haga 5 mai, Kiev 18 și 19 iunie. serviciul juridic trebuie să facă o prezentare cu privire la avizul 2 per 13 pentru februarie 2015. E vorba de acest aviz care ridică o serie de întrebări legate de tratatul uh, Uniunii Europene the coordinators have agreed to seek approval. Și aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Vom face și o audiere comună împreună cu TRAN și ITRE pe 24 martie, în timpul reuniunii obișnuite a Comisiei, și, nu în ultimul rând, reuniunea coordonatorilor, coordonatorilor mă scuzați, va avea loc în dimineața cele de-a doua zi de reuniune, și anume marțea sau joia, în loc de luni sau miercuri seara, până la vacanța parlamentară. Deci, acestea sunt deciziile coordonatorilor. Now we pass to point number two. Și acum trecem la punctul 12 al ordinii de zi Să zicem de la 12 la 19, dacă mi este permis. Și nu știu, dacă doamna Hautala dorește să intervină, pentru că ea este raportor pe aceste subiecte, dacă dorește, poate să spună ceva, dacă nu, sugerez să trecem direct la vot un vot în bloc. Doamna Hannibal dorea să intervină, cred, după. Mai întâi doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Propun uh, să votăm acum, să nu amendăm rapoartele, pentru că la Consiliu a durat foarte mult până s-a ajuns la un acord. Și acesta este și motivul pentru care acum nu sunt de acord să primesc amendamente și să să prelungim uh, termenul de adoptare de la două luni la patru luni. Adaug încă un lucru pe care probabil va menționa și doamna Hannibal mai în detaliu. Am tot discutat despre uh, ajutorul către terțele state și obligația acestor state în baza Convenției de la Haga cu privire la răpirea de copii. Doamna Hannibal va face o propunere, sunt convinsă. În rest, însă, cred că putem să trecem la vot. Doamna Hannibal? Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt de acord cu raportoarea că putem să votăm, dar ce mă îngrijorează pe mine e situația celor opt state membre. Unele nu știu dacă sunt în măsură să implementeze și să ducă la bun sfârșit cerințele impuse de Convenția de la Haga. După cum bine știm, statele membre cer uh, niște evaluări în statele cu care se semnează un acord. Ei bine, acest, această evaluare va fi făcută de către Uniunea Europeană și uh, din ce ne dăm seama, Uh, nu s-a făcut mare lucru cu aceste evaluări până acum. Dar, iarăși din ce am înțeles, uh, în unele țări nu există din punct de vedere procedural și legislativ precondițiile necesare. Multe state însă se străduiesc din greu să obțină așa ceva, Cea mai bună cale de a determina aceste state să accelereze ritmul este uh, uh, aderarea la convenție. Să nu ne opunem acestui lucru, să votăm pentru, dar să fim pe deplin conștienți de realitatea de la fața locului. Aș propune următorul lucru. Să facem o audiere, dar nu într-un viitor prea îndepărtat, în așa fel încât să uh, discutăm în detaliu și aș mai propune că atunci când mergem la Haga să analizăm puțin și situația acestei convenții, odată ce suntem acolo. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Putem așadar să trecem direct la vot. Odată vom vota amendamentele 8 la articolul 1 din partea introductivă, amendamente identice pentru toate rapoartele, uh, amendamente de ale domnului Giambaschi, ridicând mâna. Din deci ce am înțeles, avizul raportoare este nefavorabil. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum, cu cartela de vot, Trecem mai departe și votăm proiectele de raport în formula actuală. Deschid votul. A votat toată lumea? information that there moment. Li se spune că votează prea multe persoane. Două în plus de la PP și unul în plus de la ALDE. Foarte interesant, spune președintele. Yes? It's okay? No. No. Right, now it should be fine, but we've only got 20 Okay, 20. Uh, so I close the vote. Închid votul. And it has been adopted. Now we shall vote once again electronic. Se adoptă și acum încă o dată vă rog un vot electronic privind rezoluția, proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. Închid votul. Adopted. Se adoptă. Felicitări doamnei Hautala. Thereby we... Acestea fiind spuse, trecem acum la punctul 20. Promovarea liberei circulații a uh, cetățenilor și a întreprinderilor și dau cuvântul doamnei Delvor, raportoarea. Uh, excuse am Vă rog să mă scuzați, sunt puțin derutată. Pentru că credeam că era vorba de mandatul de negociere. Cred că putem vota pentru delegații. Președintele, evident că dacă nu trebuie să comentați, putem trece la vot. Și vom vota electronic. Deschidem votul. Everybody voted. A votat toată lumea? S-a închis votul? Adopted. Se adoptă. Acum trecem la votul legat de punctul 21 verificarea referințelor. Uh, I would like to announce that I have withdrawn certain paragraphs from the uh... Am niște paragrafe din uh, proiectul de raport și sunt marcate pe lista de vot. Așadar. Uh, this time we vote only by deci acum votăm doar prin ridicarea mâinii. și votul final va fi electronic. Așadar, la alineatul 4. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Două abțineri. Se adoptă. Prin urmare, putem să trecem la alineatul 7. We go to uh, amendment 4. Nu, de fapt la amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Două abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. punctul 6 a fost șters. De fapt, amendamentul 6. Acum, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Sunt patru. Amendment 8. Yes, yes. Amendment 8, uh, who is in favor? Amendamentul 8, cine e pentru? Against. Împotrivă. Uh, abstentions. Abțineri. Adopted. Adopted. Se adoptă. Putem vota amendamentul de la 9 la 15 în bloc. Cine e pentru? împotrivă Abțineri? Then I have to make uh, an... Și acum un amendament oral. Numărul 1. Domnul Filip Ramburs. Mandatul lui s-a încheiat pe 21 decembrie 2014. Cine e pentru? împotriva, abțineri. Acum votăm raportul în ansamblu, un vot electronic, se deschide votul. Ok, I close the vote. Închidem votul. Se adoptă. Așa, dar uh, îmi adresez mie însumi felicitări, spune domnul președinte. Uh, ok, uh, 22, yes. Yeah, just one single Uh, number 20. Punctul 22. Votăm imediat. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Trecem la punctul 23. Procedura europeană privind cererile cu valoare mică. Și urmează doamna Geringer. Mulțumesc, domnule președinte. Scuze, doamnă Ghe. Domnul Duda dorește să spune ceva, un aspect procedural? Da, doream să fac o solicitare. Imediat după voturi aș vrea să vă rog să amânați punctul 34 ca să putem examina în cursul dimineții și nu în cursul după amiezii e posibil. Yes, I think that is that. Da, cred că se poate face înainte de prânz ca ultim punct în ședința de dimineață. yes, yes, yes, before. Thank you very much. Da, da, mulțumesc. Doamna Geringer are din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori acum să vă prezint amendamentele care au fost depuse legătură cu textul care se referă la procedura de soluționare a micilor litigi și procedura europeană privind uh, somația de plată. Am primit 86 de amendamente pentru care vă mulțumesc și pentru munca depusă. Multe amendamente permit să se completeze, să se îmbunătățească textul propunerea de la Comisie. Ca introducere, de unde vine acest nou proiect de regulament? În general, Comisia a recunoscut că există probleme legate de procedura de soluționare a micilor litigii, că problemele se pune special pentru sumele mici și atunci când e vorba de implicarea unei alte țări, e vorba de tranzacții transfrontaliere. Au existat probleme, în primul rând, legate de lipsa de cunoștințe. Nu se cunoștea legislația din cealaltă țară, nu se cunoșteau procedurile utilizate de tribunalele din cealaltă țară. Trebuia de asemenea să se traducă textele, să fie interpretare în audiere în fața instanței. Erau și sunt tot mai multe tranzacții transfrontaliere în Uniunea Europeană și devine o nevoie tot mai urgentă să se găsească soluții și mecanisme eficace pentru soluționarea acestor litigii pentru a permite economiei să funcționeze în condiții bune. Și cu mare satisfacție am primit această propunere din partea Comisiei și eu am depus uh, destul de multe amendamente și alți colegi, dar propunerea în mare măsură e una bună și ar trebui să funcționeze în condiții adecvate în practică. Aș vrea ca procedura de soluționare a micilor litigii să fie cât mai simplă cu putință, accesibilă pentru cetățeni, indiferent de statul în care se găsesc sau indiferent de limba pe care o vorbesc. Rezoluția Parlamentului de pe 25 octombrie 2011 sublinează de altfel că frecvența recurgerii la tribunale pentru micile litigi în statele membre era ceva destul de redus. Iată motivul pentru care e nevoie de măsuri simplificate pentru soluționarea acestor uh, mici litigi. În plus, în ce privește pragul care permite definirea micilor litigii. Sunt într totul de acord cu propunerea Comisiei Europene care propune aici că pentru tranzacțiile transfrontaliere se fixează limita la 10.000 de euro. Deocamdată plafonul este la 2000 de euro și nu permite să se utilizeze dispozițiile regulamentului, pentru că în cazul IMM-urilor trebuie să știm că majoritatea litigiilor se referă la sume mai mari de 2000 de euro. Pentru a facilita activitatea IMM-urilor, în special tranzacțiile transfrontaliere, e bine să stabilim limita la 10.000 de euro. E ceva de bun simț și va permite rezolvarea multor probleme. Încă o mică observație în legătură cu acest subiect. Adesea, oamenii au probleme de înțelegere a ce înseamnă aceste mici litigi sau mici cereri de plată. Poate că e un termen care poate să inducă în eroare, pentru că, pentru unii, mic litigiu e definit uh, în relație cu venitul mediu din țara respectivă și 10.000 poate să apară o sumă absolut astronomică. Dar uh, trebuie să știm că în Regatul Unit, de exemplu, textul cu privire la ce se numește în engleză small claims, plafonul sau pragul e de 12.000 de lire sterline, deci termenul mic uh, poate să inducă în eroare, pentru că dacă acest termen deranjează oarecum, sau duce la o proastă înțelegere, ar trebui poate să le înlocuim cu litigiu de până la 10.000 de euro, să spunem. Putem vorbi de procedură simplificată pentru soluționarea litigiilor de până la 10.000 de euro. Și doar în acest caz uh, va exista un impact concret, pentru că, după cum am spus puțin mai devreme, e vorba nu doar de cetățenii obișnuiți, trebuie ca oricine să poată să utilizeze inclusiv IMM-urile. Amendamentul 30 dorea să facă o modificare a pragului pentru persoanele private. Deci ar fi un prag sau un plafon diferit pentru persoanele private și altul pentru întreprinderi putea să ne mai gândim, dar de fapt n-ar face decât să complice lucrurile și, după părerea mea, ar fi bine să există reguli simple, transparente, ușor de înțeles pentru toată lumea, atât pentru persoanele private, cât și pentru IMM-uri. În ce privește limita cheltuielilor de judecată, e o chestiune controversată. Aici nu se stabilesc limite, pentru că e o chestiune care ține de competența statelor membre. Dorim pur și simplu ca aceste cheltuieli de judecată să fie cât mai mici cu putință și să corespundă, să fie proporționale cu suma despre care e vorba în litigiu, pentru că dacă cheltuielile de judecată sunt mai mari decât litigiul, nu merită să se mai lanseze procedura. Și deci asta o să ducă la o extindere a activităților uh, ilicite. Cetățenii nu o să mai dorească să se bată ca să-și obțină drepturile pentru că nu merită prețul. Există de asemenea problema cheltuielor de judecată minime, o sumă minimă, ceea ce se poate înțelege în unele state membre pentru a evita înmulțirea cazurilor pentru sume foarte mărunte s-ar putea, de exemplu, vorbi de cheltuieli de judecată minime de 34 de euro. Să nu poate să fie nimic mai mic de 34 de euro. Mă bucur că a sprijinit cu toții propunerea menite să se poată plăti cu card bancar sau prin virament, pentru că până acum trebuia să te deplasezi în persoană la tribunal ca să plătești acolo. Acum există o nouă posibilitate, așadar, pentru a achita cheltuielile de judecată și mă bucur să văd că și Consiliul e de acord. Unele amendamente permit completarea propunerii comisiei. În special e vorba despre amendamentul 72, care propune ca cheltuielile de judecată să nu fie mai mari decât cheltuielile de judecată într-o cauză similară. Deci dacă nu era vorba de procedura Uniunii Europene pentru soluționarea micilor litigii. Să nu fie de judecată superioare pentru tranzacțiile transfrontaliere. E o propunere foarte bună și dorim să o sprijinim. Există și alte propuneri bune, după părerea mea, care se referă la servicii, cum ar fi ajutorul pentru completarea formularilor, după părerea mea, un amendament foarte bun, dar, după părerea mea, ar fi dificil să se obțină acordul Consiliului. Dar putem încerca, de ce nu? Există numeroase amendamente în legătură cu aplicarea diverselor uh, etape în soluționarea micilor litigii. Va trebui să se găsească un compromis adecvat. Suntem cu toții conștienți de faptul că statele membre trebuie să dispună de anumite termene la dispoziție pentru aplicarea noului text, în special pentru că o parte din cazuri s-ar putea soluționa prin uh, videoconferințe, e nevoie de noile tehnologii, trebuie să fie dotate tribunalele, pentru că altfel noua procedură nu va putea să funcționeze așa cum ne dorim. Iată ce avem de spus. Acum aștept comentariile dumneavoastră și vom continua să lucrăm pentru a găsi un compromis mulțumitor și pentru a putea finaliza acest dosar, astfel încât textul să fie o reușită a președinției letone. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Există solicitări de intervenție din partea deputaților? Mrs. Hannibal. Doamna Hannibal. Aș vrea să-i mulțumesc, domnule raportor. A fost o, o prezentare foarte clară. Sunt de acord cu tot ce a spus. Singurul punct suplimentar ar fi chestiunea sensibilizării, a conștientizării, pentru că această procedură n-a fost aplicată pe scară suficient de largă, pentru că oamenii nu prea știu despre ea. Deci e bine să vorbim și când discutăm amendamentele, căi de a îi face pe oameni să sensibilizeze problema statele membre, să se includă acest aspect. Mulțumim, domnul Radiev. Mulțumim, председател. Уважаем... Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Aș vrea să o felicit din nou pe doamna raportor pentru munca depusă în legătură cu acest regulament și aș vrea să vă spun că distincția legată de plafoane pentru persoanele, naturale, persoanele fizice și juridice corespunde realității. Ridicarea plafonului peste 10.000 de euro ar fi dificil de aplicat având în vedere că se spune că e vorba de mici litigi. În plus, ar trebui să evităm competențe suplimentare pentru instanțe, pentru cazuri sau litigii care ar putea fi rezolvate ușor în procedurile naționale. Așadar, acolo unde um, rezidența părților și competența tribunalului sunt toate în același stat membru, atunci litigiul trebuie rezolvat acolo pentru a evita așa numitul forum shopping în ce privește videoconferințele. Atunci când partea care trebuie să fie audiată este în altă parte, într-un alt stat membru, diferit de cel al statului, al uh, instanței competente, atunci uh, a trebuit să poată face o audiere prin videoconferințe și a trebuit să încurajăm instanțele să asigure echipamentul necesar. Deci instanței să-i se dea un termen rezonabil de 2 ani după intrarea în vigoare pentru a se echipa, pentru a se dota cu aceste echipamente. Mulțumesc, domnul Buda. Domnule președinte, mulțumesc. Dați-mi voie să felicit și eu raportoarea pentru munca depusă la acest uh, raport. Apreciez că acest raport este absolut necesar să apară în spațiul public, uh, deoarece el vine uh, ca un element care se um, dorește a fi la îndemâna celor care au probleme cu litigii nerezolvate în statele membre și aici este foarte important să spunem că această procedură se aplică doar atunci când litigiul are un element de extraneitate, adică când instanța, uh, instanța din statul respectiv este competentă eminamente să soluționeze, nu se aplică această procedură, decât doar atunci când ai un element de uh, extraneitate în cadrul acestui uh, proces. Aș vrea însă să subliniez totuși, văd care este opinia oarecum generală, dar aș insista în ceea ce înseamnă o diferențiere cu privire la plafonul care se stabilește pentru uh, persoanele juridice și persoanele care sunt asimilate acestor persoane juridice deoarece aici viața uh, economică este mult mai mare decât la persoanele fizice și de aceea dacă vrem într adevăr să constituim un instrument pe de o parte la îndemâna imm urilor eficient uh, atunci când au probleme dar eu aș pune mai mult accentul nu pe ceea ce înseamnă o măsură um, curativă dacă vreți ci pe una preventivă pentru că uh, apărând în spațiul public acest um, proiect de regulament acest regulament cu siguranță firmele care până mai ieri uh, își puteau permite să nu plătească uh, datoriile față de alte firme astăzi sau de mâine când o să apară acest regulament cu siguranță se vor uita de două ori când vor ști că există o procedură simplificată prin care pot să fie obligate la plata uh, mă rog uh, datoriilor către cealaltă firmă. de aceea v aș ruga aici să fim un pic atenți. sigur o să fie o decizie până la urmă uh, mă rog colectivă și este foarte greu să stabilești până la urmă ce este puțin în marea britanie ce este puțin în românia ce este puțin în oricare alt stat membru din uniunea europeană dar dacă ne gândim totuși ce înseamnă această sumă de cincisprezece zero de euro pentru uh, un imm ne dăm seama că mai ales în cazul transportatorilor de exemplu da? sunt două trei transporturi uh, efectuate dintr o parte în alta a uniunii um, europene. legat de ceea ce înseamnă termenul de implementare uh, pentru statele membre eu spun că totuși un termen rezonabil ar putea fi de douăsprezece luni șase luni de zile este un termen puțin nerealist pentru că nu ai când să demarezi procedura de achiziție a mă rog uh, suportului informatic video dacă uh, ai nevoie de așa ceva și de aceea cred că totuși douăsprezece luni de zile poate să fie un termen rezonabil înăuntru căruia să poată fi implementat această, um, acest regulament. Mulțumesc. Uh, thank you, Mr. Uspaskich. Mulțumesc. Domnul Uspaskich acum. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Deci- mulțumesc, dragi colegi. Aș vrea să mulțumesc raportorului și celorlalți colegi care au prezentat amendamente pe care le dezbatem acum. Eu susțin amendamentele care definesc foarte bine diferența între persoanele juridice și cele fizice. Acum este mult mai clar că această procedură va fi aplicată nu doar companiilor, ci tuturor cetățenilor UE. Amendamentele referitoare la prag se referă practic la același lucru. Eu cred că ar fi foarte util dacă am avea praguri diferite pentru persoanele juridice și pentru persoanele fizice. De aceea aș propune să lăsăm 10.000 pentru persoanele juridice și 4 sau 5.000 euro pentru persoanele fizice. Un alt bloc de amendamente se referă la tipul plângerilor la care se aplică procedura, indiferent că vorbim de toate plângerile și aspectele internaționale, așa cum a propus Comisia, sau fie că vorbim despre plângeri atunci când apare elementul transfrontalier în cadrul plângerilor. Cred că ar fi util pentru cetățeni dacă această procedură s-ar aplica în sensul cel mai larg cu putință, pentru că ar fi mai rapid, mai simplu și mai puțin costisitor decât celelalte proceduri care au fost sugerate în instanțele naționale. De aceea nu susțin limitările prezentate și aș susține utilizarea mijloacelor digitale în măsura posibilului pentru ca taxele uh, juridice, de exemplu, să fie plătite și cred că asta ar încuraja statele membre să pregătească instanțele pentru cerințele secolului 21. De aceea aș fi de acord cu un timp cât mai scurt pentru ca instanțele să aplice această procedură. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să felicit pe raportor pentru acest uh, document atât de bun. Aș avea trei comentarii de făcut. În primul rând, sunt de acord cu doamna Hannibal. Deseori această procedură nu este folosită pur și simplu din lipsă de cunoștințe. Și cred că, indiferent cum va arăta raportul nostru până la urmă, acest element va trebui să fie prezentat ca unul esențial, alături de măsurile de conștientizare pentru aceste proceduri. Definiția unui litigiu mic, de mică anvergură. Și uh, în Marea Britanie o astfel de plângere, un astfel de litigiu se referă la 12.000 de lire sterline. O poziție clară, dar ea nu este recunoscută de alte state membre. Și aceasta face ca situația să se schimbe de la 3500 de euro până la nivelul destul de ridicat de 12.000 de lire sterline în Marea Britanie. Deci felul în care se definește această plângere minoră depinde de uh, felul în care funcționează economia și de veniturile medii. Avem state membre unde veniturile medii sunt de doar câteva sute de euro și în altele se ajunge la câteva mii de euro. Dacă dorim să instaurăm o procedură care se aplică atât IMM-urilor, cât și companiilor cu responsabilitate limitată și persoanelor fizice care nu au atâtea resurse și unde nu există responsabilitate limitată, cred că trebuie să venim uh, o idee foarte clară despre scenariul socioeconomic în care lucrăm și susțin diferențierea între valoarea maximă pentru persoanele fizice și cea pentru persoane juridice. Un ultim comentariu se referă la utilizarea mijloacelor digitale pentru colectarea datelor. Cred că acesta este un pas înainte pentru orice sistem de justiție, dar recunosc că nu toate statele membre au destule resurse pentru a putea face față unei astfel de măsuri. Iată de ce aș sugera o perioadă de 12 luni de zile, nu doar de 6 luni, pentru implementarea directivei. Mulțumesc. Thank you, Mr. Le Breton. Mulțumesc, domnul Le Breton. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun încă de la început că sunt pentru un astfel de sistem de reglementare a micilor litigii transfrontaliere, pentru că, din punctul meu de vedere, acest sistem nu este periculos pentru justiția națională. Se referă doar la litigii transfrontaliere, nu și la cele interne. La momentul acesta, majoritatea acestor mici litigii transfrontaliere nu este supus niciunui regulament și până la urmă oamenii sunt descurajați să meargă mai departe și renunță la orice. Există deja pentru litigiile care sunt mai mici de 2000 de euro și aici sunt de acord cu părerea generală exprimată. Acestea sunt foarte puțin cunoscute și el trebuie publicitat mai tare pe viitor. Sunt de asemenea pentru ridicarea acestui prag de la 2.000 la 10.000 de euro, pentru că, așa cum s-a arătat până acum, majoritatea acestor litigi transfrontaliere depășesc limita de 2.000 de euro, deci sistemul actual era mai degrabă un experiment decât un sistem reușit, nu servea la mare lucru. Și, pe de altă parte, sunt împotriva ideii prezentate aici de mai mulți colegi de a diferenția praguri diferite pentru persoanele fizice sau juridice. Cred că este o idee proastă și sunt de acord cu doamna raportor. De aceea, pentru a face cunoscut acest sistem și din motive de simplificare, nu ar trebui să facem diferențieri inutile. Motivul principal pentru care sunt pentru acest dosar, după cum știți, eu nu susțin Uniunea Europeană, eu îmi doresc o altă organizație europeană pe care eu aș numi Europa Națiunilor și chiar și într-o astfel de Europa Națiunilor am avea întotdeauna comerț transfrontalier, am avea nevoie de un astfel de sistem și deci este o măsură care ne va ajuta să supraviețuim Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna raportor, vă dau cuvântul în încheiere. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie uwagi. Mulțumesc, dragi colegi, vă mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați făcut. În propunerea venită din partea Comisiei există un element de sensibilizare, de conștientizare a cetățenilor pentru ca ei să cunoască această procedură și să o promoveze. Dacă doriți, puteți face însă și alte propuneri în același sens, pentru că ideile bune sunt întotdeauna binevenite. Aș dori, deci, ca această procedură să nu fie disuasivă, costurile să nu fie prea ridicate, să nu fie prea complex pentru a fi cunoscut, dar, pe de altă parte, procedura trebuie să fie și cunoscută și să ne referim la litigiile mici, care se referă doar la tranzacții transfrontaliere, pentru că nu putem recurge la o astfel de procedură în cadrul unui stat membru între două persoane care locuiesc în aceeași țară. Este vorba doar de tranzacții de tip transfrontalier între cetățeni sau companii din două state membre diferite. Aici, practic, nu există niciun fel de rivalitate între sistemele de justiție, pentru că este o procedură cu totul și cu totul specială. Dacă ne-am imagina pe viitor cum ar putea funcționa acest sistem, cum ar putea fi el util cu adevărat, ar trebui ca să se țină cont de economiile diferite ale acestor state membre și să se țină cont de această specificitate, pentru că un cetățean leton care are afaceri cu un cetățean britanic Într-adevăr, ar fi bine să avem un plafon ridicat și nu unul scăzut, pentru că el vine dintr-o țară unde venitul este mai scăzut. Peste oarecare timp, nu imediat, bineînțeles, dar în curând, economiile care au rămas în urmă vor uh, câștiga teren. De exemplu, Polonia în ultimii 10 ani a făcut progrese nemaipomenite iar nivelul veniturilor de acum 10 ani a fost cu mult depășit în ziua de astăzi. Nu e vorba aici de legislație pentru o perioadă de un an, ci pe o perioadă lungă. Cred că acest plafon care este fixat la 10.000 de euro ar trebui să fie menținut. Însă dacă termenul sau conceptul de mici litigii cauzează probleme, atunci am putea să vorbim de procedura de litigi până la 2000 de euro și să eliminăm uh, adjectivul mici pentru că acesta poate fi interpretat într-un fel sau altul. Acum, o altă idee pe care ați prezentat-o mai mulți dintre dumneavoastră. Avem nevoie de o sensibilizare a cetățenilor și a companiilor pentru a evita situații care ar putea cauza probleme pe viitor toți cetățenii ar trebui să fie informați în legătură cu felul în care se fac tranzacții, în special pe internet, la ce trebuie să fie atent, tocmai pentru a nu fi păcălit. Referitor la litigiile care ar intra în domeniul de aplicare al acestui regulament, totul este foarte bine definit de către Comisia Europeană, fiecare punct în parte sunt definite litigiile care ar putea fi afectate sau ar fi sub umbrela acestei proceduri și cele care nu sunt, ele sunt deja prezentate în text și aici nu există amendamente de făcut pentru că domeniul de aplicare este foarte bine definit. Litigiile care intră în domeniul de aplicare sunt foarte bine definite și eu nu mi-aș dori să modific acest aspect tocmai pentru ca lucrurile să fie mai clare și mai puțin complexe. Dacă menținem textul actual, el este destul de transparent și de clar. Am să vă propun, bineînțeles, și amendamente de compromis. Ne vom întâlni cu raportorii din umbră pentru aceasta și mi-aș dori ca această procedură să fie susținută pe larg și comentariile dumneavoastră, bineînțeles, vor fi avute în vedere aș spune că există deja elemente pe care le-ați prezentat și care sunt deja în propunere sau care sunt evidente din punct de vedere a dreptului european și atunci ele nu trebuie repetate pentru a doua oară în textul respectiv pentru că altfel lucrurile vor deveni și mai complexe și mai dificile de interpretat decât sunt ele la momentul acesta. Eu îmi doresc un text ușor de înțeles pentru cetățeanul european. Iată deci propunerea pe care o voi pregăti și sper să am susținerea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Trecem atunci la punctul 24. Domnul Cavada, vă rog. Da, mă scuzați, domnule președinte, o moțiune de ordine. Nu știam că Comisia Jurii este un fel de sală de testare pentru schimbarea climatică, pentru temperaturi scăzute. Știu că serviciile tehnice au încercat să rezolve problema, dar trebuie să spunem mai sus că Uh, noi nu am venit aici pentru a face experimente și că ar trebui să dăm drumul la căldură. Toată lumea înghețat aici, iată o colegă care și-a pus deja haina pe ea și o să vin cu o blană de urs polar și cred că ar trebui să rezolvăm o dată pentru totdeauna această problemă a temperaturii pentru că este prea frig în sală și uh, n-aș vrea să dăunăm uh, serviciilor de asigurare de sănătate din țările noastre cu probleme de sănătate pe care le vom avea în urma acestei temperaturi. Da, aveți dreptate, domnule Cavada. Dau acum totuși cuvântul și domnului Coferati. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, eu nu pot să ridic temperatura aici în uh, sală cu comentariile pe care am să le fac. Am avut deja ocazia să dezbatem în comisia noastră în legătură cu această directivă și, ulterior, am analizat în detaliu această temă cu ocazia unei audieri organizate chiar înaintea Crăciunului. Astăzi facem un alt pas înainte, avem un schimb de opinii pe marginea textului pe care vi l-am transmis cu propuneri de modificări față de textul inițial. Dacă sunteți de acord, aș dori să fac un scurt rezumat al capitolelor unde ar fi important să ne centrăm eforturile. Iată, un prim punct este vorba de transmiterea informațiilor în lanțul de intermediari. Și dreptul de vot al acționarilor. Al doilea capitol este transparența investitorilor instituționali și transparența consilierilor și la nivelul remunerării cadrelor de conducere. Și, în sfârșit, mai există și controlul tranzacțiilor realizate. Așa cum spuneam, principalul nostru obiectiv și unul destul de ambițios ar fi acela de a încheia lucrările la această directivă, astfel încât ea să fie integrată într-un cadru mai general care se referă la o chestiune mult mai largă și anume guvernanța companiilor responsabilitatea socială a acestor companii și, bineînțeles, ceea ce merge mână în mână cu responsabilitatea socială, lucru care a fost uh, indicat deja în Cartea Albă din 1993. Deci, Bineînțeles, și acționarii sunt importanți și alte părți importante, lucrătorii, puterile locale și consumatorii. Deci, să facem acest prim pas înainte. Aș mai adăuga și câteva detalii pe lângă capitolele pe care le-am indicat. În ceea ce privește protecția datelor personale, după cum știți, am propus mai multe modificări pentru a garanta că orice procesare a datelor personale să fie făcută respectând legislația națională care transpune directiva asupra protecției datelor personale și că procedura acestei directive să fie făcută astfel încât să se limiteze la maxim transferul de date personale și procesarea lor. Bineînțeles, aceasta pentru a asigura protecția necesară fiecărui cetățean, în ceea ce privește transmiterea informației către comisie. Știți foarte bine că este o temă ce are legătură cu problemele transfrontaliere. Dreptul de vot al acționarilor la nivel transfrontalier trebuie să fie garantat și aceasta ne aduce într-o societate a informației la oferirea de informații către acționari cu ajutorul intermediarilor și uh, comisioanele aplicate să fie transparente și nediscriminatorii. În ceea ce privește susținerea acționarilor uh, cu uh, activitate pe termen lung, am propus niște mecanisme adecvate și flexibile pentru a favoriza participarea acestor acționari pe termen lung, pentru că obiectivele directivei sunt acelea de a întări o viziune pe termen lung în cadrul companiilor. Bineînțeles, apar aici și contradicții care s-ar putea referi la o gestiune pe termen scurt. Trecem acum la problema transparenței la nivel instituțional, la gestiunea activelor. Aici este important să întărim procedurile în domeniul transparenței, așa cum apar ele în proiectul de directivă al Comisiei, în special pentru investitorii instituționali și pentru ceilalți actori implicați. Pentru aceasta ar trebui să garantăm investitorilor instituțional și deținătorilor de active că va exista o politică de dezvoltare și trebuie să se urmeze și un cod de conduită care să fie foarte bine definit. Un concept foarte sensibil și care a fost deja prezentat este cel referitor la remunerația oferită cadrelor de conducere pentru a avea o politică de remunerare viabilă. Acesta este un element cheie pentru ca aceste companii să fie bine gestionate și pentru a ne centra pe competitivitatea pe termen lung, pentru că nu ar trebui să existe o instrumentalizare a dinamicii uh, în ceea ce privește politica de remunerare. Trebuie să se facă astfel încât acționarii să susțină această politică și pe viitor. Votul lor este foarte important pentru toate rapoartele făcute pentru implementarea acestora și pentru implementarea unor politici sau altora am propus și o modificare pentru a asigura o mai mare transparență și viabilitate acestor politici de remunerare. În primul rând, posibilitatea ca lucrătorii să-și exprime punctul de vedere față de politica de remunerare din propria lor companie, pentru că aceștia reprezintă o parte importantă a companiei și trebuie să aibă posibilitatea să-și exprime punctul de vedere. Nu e vorba doar de dreptul acționarilor, ci toate părțile implicate, deci și lucrătorii trebuie să o facă. Aici ar fi implicate mai multe criterii. Nu doar valoarea remunerării, pentru că remunerarea variabilă depinde nu doar de valoarea a acțiunilor, ci este importantă pentru a promova politici utile colectivității. Cetățenii europeni, după cum știți, sunt cu ochii pe noi și se întreabă uh, dacă putem fi mai transparenți în acțiunile noastre. Deci și companiile trebuie să-și însoțească acțiunile lor de măsuri de transparență și tot ceea ce se referă la competitivitatea pe termen lung pentru aceste companii. Tocmai pentru a trece dincolo de riscurile existente și de obiectivele unor profituri pe termen scurt. Toate normele și procedurile trebuie adaptate sistemului de guvernanță la nivelul companiei, astfel încât să existe un sistem articulat, solid, pentru că, bineînțeles, trebuie să țină cont de diferențele existente, fără să se facă o simplificare exagerată care să ducă la limite sau să creeze probleme. Părțile corelate nu ar trebui excluse de la adunarea acționarilor, tocmai pentru a evita să se acorde o putere excesivă acționarilor. Știu foarte bine că măsurile referitoare la aceste părți uh, corelate reprezintă o parte foarte delicată și am avut deja dezbateri pe această temă în trecut. De aceea aș dori să discutăm și astăzi această temă alături de colegi. Bineînțeles, alături de dumneavoastră și alături de cei care doresc să prezinte amendamente pentru a ajunge la o soluție echilibrată la acest punct și pentru a avea și o soluție eficientă. În ceea ce privește datoria pe care o implică a transmiterea acestei directive de către Comisie, cred că acest proiect ar fi și mai important dacă am susține competențele Parlamentului European. De aceea ar fi util să utilizăm actele delegate sau chiar actele de execuție. Este o chestiune foarte importantă pe care o dezbatem astăzi și aș dori ca aceasta să se integreze într-o idee mai generală a guvernanței a uh, companiilor pe viitor. Un sistem în care toate rolurile să fie bine definite și echilibrate, astfel încât rolul jucat de acționari și rolul jucat de părțile implicate să fie egal cu cel al acționarilor. În ceea ce privește calendarul, am hotărât alături de raportorii din umbră să amânăm cu câteva zile data limită pentru prezentarea amendamentelor. Acum este 5 februarie, știu că nu este prea mult, dar aceasta oferă totuși colegilor posibilitatea de a se gândi mai mult și de a face propuneri mai bine gândite la diversele capitole din directivă. Iată, deci, termenul de prezentare a amendamentelor, 5 februarie și cred că este important să profităm de aceste zile în plus pe care le avem acum pentru a lucra împreună. Este oricum un termen care nu ne împiedică în niciun fel să respectăm calendarul stabilit inițial deci, amendamente până pe 5 februarie, analiza amendamentelor la sfârșitul lunii februarie, 23-24 eventual, pentru a adopta textul în comisie înainte de sfârșitul lunii martie. Iată o scurtă prezentare, acum sunt la dispoziția noastră pentru eventuale comentarii sau întrebări și care vor ține, bineînțeles, și de prezentarea ulterioară a amendamentelor. Vă mulțumesc foarte mult, vă atrag atenția, dragi colegi, că ne cam presează timpul, deoarece deja suntem în întârziere și la 11.30 uh, îl vom avea aici pe ministrul de justiție leton. Poate că ar trebui să ne grăbim puțin și să ne axăm uh, pe elementele esențiale în această discuție. Acestea fiind spuse, dau cuvântul doamnei Ioana Sicora de la Comisie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim domnului Coferato pentru, Coferati pentru raportul excelent în ceea ce privește propunerea Comisiei. Suntem foarte recunoscători raportorului pentru faptul că sprijină această inițiativă atât de importantă, al cărei obiectiv este acela de a îi implica pe acționari pe termen lung într-o manieră durabilă ce ține cont de guvernanța corporativă. Sunt foarte multe idei în acest raport care sunt utile și care completează frumos propunerea Comisiei. Doresc să subliniez că la comisie, uneori, discuțiile sunt greoaie și apar uh, elemente dificile pentru statele membre. În general, e tendința de a scădea nivelul ambiției pentru a se ajunge la un compromis. Deci, din punctul nostru de vedere, cred că este foarte important că Parlamentul European rămâne ambițios desigur, în același timp, păstrând o marjă de flexibilitate în așa fel încât să găsim uh, un acord politic. Aș dori să subliniez două elemente. Am văzut că în raport sunt formulate sugestii cu privire la implicarea uh, altor părți interesate și a angajaților. Noi nu am vrea ca discuția din Parlamentul European să se axeze prea mult pe această chestiune, adică participarea angajaților. Noi știm că întrebarea este una delicată pentru statele membre și că există tradiții diferite acasă. Am văzut asta în contextul unor dosare din trecut. În același timp, recunoaștem că subiectul este important și că apare în mai multe contexte, nu doar uh, acum când e vorba de acționari și directiva aceasta, ci și când e vorba despre guvernanța corporativă și uh, uh, governance. Uh, și uh, uh, în ceea ce privește legile din acest domeniu. Deci, noi am vrea, într-adevăr, să existe o congruență între ideile ce circulă la Comisie, la Parlament, în statele membre, în rândul părților interesate și așa mai departe. Cu privire la propunerea în sine și la crearea de mecanisme pentru asigurarea participării pe termen lung. E bine să avem uh, stimulente pentru participarea pe termen lung, long-term shareholding, dar în același timp e important să vedem care sunt aceste mecanisme exact. Pentru că unele ar putea să aibă consecințe neașteptate, de exemplu drepturi duble de vot. Am văzut că asta se întâmplă în anumite state membre și că asta a a fost criticat. E bine să ne gândim la aceste lucruri, dar să facem o evaluare ca atare. Unele mecanisme ar fi um, mai bune decât altele în acest context. Așa că, de partea noastră, noi ne vom uita la cum anume putem încuraja participarea pe termen lung și la finele acestui an vom face un raport despre cum anume putem să avem investiții responsabile pe termen lung. Vom face o consultare publică. Aceasta va începe acum în primăvară, poate chiar mai devreme, și la sfârșitul anului veți avea un raport al comisiei care va analiza într-o manieră exhaustivă problema. Vom, deci oricum vom acoperi subiectul participării pe termen lung. Urmărim ceea ce se întâmplă și la Econ. Am văzut că deja au fost propuse câteva amendamente acolo. Dar suntem prudenți deocamdată. Așteptăm uh, și amendamentele jurii, desigur, și vă stăm la dispoziție pentru dezbateri, pentru exprimarea opiniei noastre și așa mai departe. Încă o dată, Vă mulțumesc uh, foarte mult și mulțumesc raportorului Coferati. Mulțumesc. Doamna Wikström are cuvântul acum. Share and it's good to be back in Uri. Mulțumesc. Uh, ce bine să fiu din nou la jury ca să mă întâlnesc cu prieteni noi și prieteni vechi. Ca raportor al de pe acest dosar, aș dori în primul rând să mă adresez raportorului și să-i mulțumesc pentru activitate și pentru efortul real de a încerca să ne uh, facă încălzirea nouă tuturor și ați reușit pentru că este un uh, dosar extrem de interesant. Eu am încercat să mă familiarizez cu propunerea, dar mai uh, am de analizat câteva detalii, mai trebuie să mă întâlnesc cu părți interesate înainte de a îmi forma o opinie definitivă. Știu însă pe ansamblu despre ce este vorba și am o vedere de ansamblu. Obiectivele comisiei sunt foarte bune. Îmi place ideea de a stimula participarea pe termen lung în întreprinderi și îmi place și ideea de a adăuga transparență unde se cade. Nu obiectivele uh, mă preocupă, ci maniera în care le atingem. Acolo trebuie să analizăm puțin detaliile și să facem tot posibilul în așa fel încât să existe o îmbunătățire. Dacă ar fi însă să votez propunerea comisiei așa cum a fost ea depusă, recunosc că aș sugera grupului meu să o respingă. Acestea fiind spuse, sunt convinsă că dacă lucrăm împreună pe acest dosar, vom reuși să îmbunătățim propunerea comisiei. Și iarăși sunt convinsă că vom reuși împreună și muncind din greu, desigur, să ajungem la un raport acceptabil de toate părțile. Deocamdată însă reformularea va fi una masivă. Per ansamblu nu știu dacă pentru a-și spori competitivitatea companiile europene au nevoie de reguli uh, bătute în piatră din partea forței de legiferare. Pentru că deja avem prea multe astfel de reguli. De asemenea, eh, nici nu mă convinge ideea că vom reuși să stimulăm participarea pe termen lung, eh, doar eh, cerând companiilor documente de strategie, policy papers. Riscul acestor acțiuni este faptul că vom adăuga birocrație ceea ce nu ne dorim, pentru că deja companiile europene sunt împovărate din punct de vedere birocratic. O angajare pe termen lung din partea acționarilor vine din dorința de a te implica în tot ceea ce ține de întreprinderea respectivă, nu dintr-o nevoie impusă de a elabora un document de strategie. Cei care mă știu din mandatul trecut știu că eu sunt o federalistă pur sânge și că susțin întotdeauna o soluție pan-europeană. Cred că în majoritatea cazurilor, întreprinderile uh, pot să se descurce mult mai bine dacă au o singură lege, nu, nu 23. Dar sunt în continuare probleme în ceea ce privește această propunere. Cu privire la remunerarea directorilor, ar trebui să existe un drept garantat ca acționarii să aibă un cuvânt de spus cu privire la această remunerare. Dar de ce să impunem ceva? De ce să impunem o normă detaliată despre cum să se întâmple asta? Și cu ce efect? Care e nevoia, de fapt, de a face așa ceva? Populiștii de toate culorile politice pot să uh, Uh, se folosească de subiectul remunerării directorilor pentru a aduna câteva voturi. Dar putem să spunem cu adevărat că aceste uh, intervenții vor uh, avea un efect real asupra prestanței întreprinderilor în termeni globali? Bineînțeles că nu. Ne interesează deciziile strategice asumate de o anumită întreprindere. Ne interesează faptul că întreprinderile trebuie să aibă timp să își facă, să-și ducă la bun sfârșit uh, activitatea, afacerile. Nu să fie uh, împiedicați de politicieni dornici de birocrație. Deci dacă e să încurajăm participarea pe termen lung, atunci trebuie să intervenim la un alt nivel, nu doar la acel nivel simbolic al salariilor directorilor. Valoarea adăugată vine din uh, uh, tot ceea ce înseamnă acțiunile și încurajarea ca acestea să fie uh, achiziționate. În ceea ce privește tranzacțiile dintre părțile afiliate, sunt îngrijorată de faptul că Comisia exagerează puțin cu uh, atitudinea prescriptivă. Da, vrem să îi protejăm pe cei care sunt în minoritate în calitate de acționari, dar riscul este de a impune poveri disproporționate. Iarăși cu un efect negativ din punct de vedere economic. Și eliminând, evident, um, prospectul de creștere. Dragi colegi, pot doar să vă promit că voi face tot posibilul pentru ca împreună cu voi să îmbunătățesc această propunere. Domnule Coferati, n-aș vrea să fiu în pielea dumneavoastră, este un dosar extrem de alambicat. Dar am încredere în dumneavoastră, am încredere că veți reuși să uh, ne aduceți la un numitor comun pe noi toți, în așa fel încât la final să avem un raport care să ilustreze opiniile tuturor și care să se bucure de sprijinul majorității uh, în instituție. Acestea fiind spuse, aștept cu nerăbdare lucrul pe acest dosar. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Avem cinci vorbitori înscriși la cuvânt, mai avem zece minute doar. Vă rog frumos să țineți cont de încadrarea în timp. Dau cuvântul doamnei Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu raportorului pentru proiectul de raport și pentru faptul că există această posibilitate de a discuta pe acest subiect. Timpul ne presează, voi fi foarte succintă, voi prezenta lucruri din perspectiva țării mele și voi ilustra problemele pe care le am la ora actuală cu propunerea comisiei, dar și cu proiectul de raport. În Germania avem peste 900 de întreprinderi cotate la bursă, 60% din acestea sunt uh, întreprinderi mai mici, cu uh, un membru sau doi membri în Consiliul Director. Deci nu e vorba doar de întreprinderi foarte mari. În țara mea asta e realitatea și cred că e o realitate și pentru alte state membre. Uh, sunt practic IMM-uri Ieri și astăzi, uh, ieri am discutat și vom discuta și astăzi despre debirocratizare. Ei bine, când avem această directivă, iarăși vrem mai multă transparență, dar cu cât avem mai multă transparență, cu atât avem iarăși mai multă birocrație, mai multă lipsă de transpa- uh, mai uh, multă povară și așa mai departe. Mm, atât parcurgând raportul, cât și propunerea comisiei, mi se pare că mai degrabă se generează birocrație. Și nu e nicio simplificare la orizont. De asemenea, în Germania avem un sistem dual. Nu avem doar uh, acționarii și Consiliul uh, de Conducere, ci avem și uh, Consiliul de Administrație ca entitate de sine stătătoare într-o întreprindere. E prevăzut prin lege. Și între aceste trei organe, Consiliul Director, Consiliul de Administrație și Adunare a Acționarilor, există o distribuire foarte bună a rolurilor. Mie mi se pare că acum uh, această distribuire a rolurilor e făcută terci și să știți că la noi aceasta funcționează foarte bine și nu doar uh, în uh, trecutul recent, ci de zeci de ani. Deci voi reacționa cu amendamente pentru că aș vrea să se facă diferența între sistemul dualist și monosistem. Și asta devine relevant mai ales când discutăm despre salariile director, directorilor. Trebuie să verificăm foarte de aproape acest subiect pentru că la noi uh, uh, salariile acestea sunt uh, fixate în Consiliul de Administrație și este o tradiție a noastră, o, o tradiție adânc înrădăcinată. Nu intru acum în detalii din lipsă de timp, vreau doar să menționez și tranzacțiile dintre părțile afiliate. Trebuie să vedem cum se petrec lucrurile cu adevărat în practică. Pentru că dacă e să impun o adunare pentru părțile afiliate, atunci aceasta vine cu costuri adiționale. Și mm, am câteva probleme aici. Sunt și eu critică, la fel ca doamna Wikström, față de această propunere. Și nici eu, domnule Coferati, nu vă invidiez, pentru că cred că va fi greu să găsim uh, un numitor comun chiar și aici la jurii dar mă bucură faptul că vom avea posibilitatea să dezbatem dosarul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Axel Foss! Mulțumesc! Înțeleg și eu care sunt intențiile din spatele acestei propuneri, dar analizând lucrurile în detaliu, pe mine nu mă convinge uh, această abordare ba chiar lipsit de poli, orice politețe, aș spune că acest dosar ar trebui șters de pe ordinea de zi a Comisiei. Sunt uh, câteva lucruri care trebuie menționate aici, pentru că doamna Nibler deja a prezentat parte din problemă, eu voi fi la fel de succint. Ce se întâmplă cu secretele uh, întreprinderilor? ne, te poți mișca mai uh, repede și mai eficient dacă există doar o singură adunare generală ce se întâmplă cu uh, dreptul de vot al uh, angajaților, dacă aceștia dintr-o dată activează în adunarea generală. Realitatea arată în felul următor. Adesea, uh, acționarii nici nu prea sunt interesați de detalii, ci au încredere în uh, cei de la conducere. Iar în ceea ce privește sistemul dualist, menționat deja, acesta mm, a luat naștere ținând cont de diferi, diferitele realități istorice. Cu privire la acte de, actele delegate, eu cred că trebuie să fim uh, puțin mai stricți, mai ales în ceea ce privește articolul 3, de la A până la D, cu privire la um, obligația la informație nu se face nicio diferențiere între uh, tipurile de acțiuni. Mi se pare că în funcție de ce fel de acțiune avem, se poate face o identificare diferită și trebuie să vedem exact uh, cine suportă anumite costuri. Eu înțeleg intenția cu care a fost formulat textul, dar nu este clar. Deși mai sunt lucruri pe care vreau să le menționez, spun doar că dacă tot suntem la capitolul costuri, ar trebui să menționăm și asumarea răspunderii. În termeni foarte, foarte concreți. Mai ales dacă apar litigii. Până la urmă, cine e responsabil de uh, publicarea informațiilor? Iar în cazul uh, întreprinderilor internaționale, ce se întâmplă cu aspectul lingvistic, dacă apare o problemă lingvistică? Cui uh, îi se adresează acționarii? Sunt probleme uh, uh, numeroase, nu putem intra în detaliu din lipsă de timp, dar e important să cooperăm. Oricum, și eu sunt foarte sceptic față de, acest, față de conținutul acestei directive. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Zwiewka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Sprawozdawcą cieniem... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor din umbră, sau mai degrabă colegul meu Toti de la PPE și nu e prezent, așa că m-a rugat să vă transmit comentariile. Majoritatea comentariilor pregătite de coleg au fost deja menționate de Angelica, Cecilia și Axel. Așa că nu o să repet, pentru că am înțeles că nu avem mult timp la dispoziție. Iar în legătură cu propunerea comisiei și raport, domnul Coferati e un coleg pe care îl apreciez mult, dar vreau să vă spun că noi avem o atitudine foarte critică. e ceva greu de aplicat dacă vrem să facilităm buna funcționare a întreprinderilor. Cum putem adăuga niveluri suplimentare de birocrație sau cerințe administrative pentru IMM-uri? Pentru că este cu adevărat un exemplu al modului în care se pot uh, amesteca idei minunate și idei foarte proaste. Spółki este czymś niezwykle korzystnym. Știu că e nevoie de activitatea pe termen de alt, dar aici se amestecă prea multe. Participarea acționarilor cu angajații în această directivă. Sunt și chestiuni anexe care de fapt se leagă de dreptul angajaților, dreptul de vot, salariile conducerii a directorului executiv, altor directori și, după părerea mea, e o eroare că se amestecă toate lucrurile acestea. Ar trebui mai degrabă să avem un raport în legătură cu politica de angajare sau de implicare a acționarilor. Ar fi ceva util, dar nu putem adăuga diverse obligații pentru întreprinderi. Colegul nostru Nibler a vorbit despre sistemul dublu legat de funcționarea consiliilor de administrație în numeroase întreprinderi și în țara mea există deja E vorba de organisme care joacă un rol foarte important. E vorba de acționari care dau apoi un mandat uh, acestui Consiliu și acolo se iau diverse hotărâri. Dacă ceva nu le place acționarilor, pot să ceară și să spună cu tare sau cu tare lucru nu ne place, vreau să se modifice. De exemplu, în materie de salarii, mai degrabă decât să avem aici obligație ca din 3 în 3 ani să există o nouă politică de salarizare în cadrul întreprinderii. Și încă un element important, de la s-a uitat că aici vorbim despre întreprinderi private de pe piața liberă europeană. Salariile fac parte din regulile jocului pe piața liberă. E nevoie de control? Da. Trebuie să se lege de rezultatul întreprinderii? Da, fără îndoială, dar trebuie ca regulile pieții să continue să se aplice. Dacă se ajunge aici cu ne amestecăm noi uh, în mod lipsit de eleganță într-o întreprindere care își are propriul sistem și funcționează bine și impunem diverse lucruri, în loc să o ajutăm, îi punem bețe în roată. Avem diverse observații, o să depunem foarte multe amendamente și sperăm că până la urmă vom avea un proiect acceptabil, dacă nu vom vota împotrivă. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Domnul Durand acum. Mulțumesc, domnule președinte, rapid, pentru că ne-ați rugat să nu ne lungim cu vorba. Mai întâi, nu sunt critic față de raportul domnului Coferati. E ceva <clears throat> solicitat de comisie. Îi mulțumesc și îl felicit pentru acest raport, pentru că a încercat în raport și discuția pe care o avem astăzi demonstrează că acest raport și această directivă sunt absolut necesare. Încercați să ieșim din logica care e pe cale să ucidă întreprinderea în general și industria din Europa. O logică pur financiară și de termen scurt. Într-o perioadă Europa s-a construit pentru că întreprinzătorii aveau o viziune pe termen mediu și lung, pentru că nu se consideră salariație ca fiind cantități neglijabile față de profitul întreprindere, ci se consideră din potriva că ei sunt actorii dezvoltării întreprinderii și să încercăm să reechilibrăm între logici de finanțe, care prin definiție sunt pe 2 ani, pe 3 ani de rentabilitate, de Um, dezimplicare imediată pentru a vinde și pentru a avea un câștig de capital, să le reechilibrăm, ținând cont într-adevăr de nevoile pe termen mediu și îndelungat, mi se pare o condiție a supraviețuirii economiei noastre din Europa și a redinamizării industriei. Este periculos să încercăm să se opună transparența birocrația cu nevoile întreprinderilor. Am auzit că s-a spus aici că birocrația încurajează populismul. Eu cred că opacitatea încurajează populismul. Faptul că nu cunoaștem în ce condiții oamenii investesc, ce de la finanțe intră în întreprindere și care sunt politicile salariale ale conducătorilor. Cred că e nevoie de mai multă transparență, ceea ce e un lucru foarte onorabil pentru raport și de a face în așa fel încât să știm exact cum se investesc uh, în prezent banii în Europa. Și aici un alt aspect. Nu o să revin la tot ce s-a spus și o să mă opresc. Tot ce a integrat domnul Coferat în raport ca să încerce tocmai să introducă din nou termenul îndelungat. E ceva ce mă deranjează se vorbește de birocrație, se spune că vrem să impunem întreprinderilor uh, o hărțăgorie. Dar nu trebuie să ignorăm că un maxim de documente sunt cerute de investitori, de finanțiști, acționarii de referință întotdeauna cer niște reportări. În întreprinderile franceze, acum s-au obișnuit oamenii să petreacă mai mult timp să facă raportări față de investitorii financiari și mai puțin în legătură cu munca propriu-zisă a industriei sau economiei. Să nu veniți să-mi vorbiți mie de birocrație, pentru că primii răspunzători de birocrație nu sunt legiuitorii și nici parlamentarii, sunt finanțiștii, un prim lucru. Un al doilea, aș vrea să se menționeze un aspect, pentru că se vorbește de birocrație. Știm cu toții montajele făcute în investiții că se petrec ore în șir pentru a face optimizări fiscale și nu se întreabă nimeni dacă sunt ore pierdute sau birocrație sau nu. Vă garantez că pentru aceste aspecte sunt multe documente de completat și multe condiții de aplicare. Aș vrea, pentru că suntem în logica pe termen îndelungat și nu de dragul birocrației, ci pentru transparență, tocmai ca să nu alimentăm populismul, să știm pe întreprindere. Și o să depunem un amendament ca pe întreprindere să știm pe țară. Și nu e excesiv numărul de salariați, cifra de afaceri și impozitele plătite. E ceva simplu și ar permite să știm în momentul în care apar acționarii, să știm unde se fac investitorii, unde sunt angajații, unde sunt profiturile și până la urmă cine profită de plata impozitelor. Iată un element foarte important eventual să ieșim din logica pe termen scurt de optimizare fiscală, la fel de grabe ca și cele ale rentabilității pe termen foarte scurt, pentru că privează statele de capacitate de investiții. Când îl aud pe domnul Juncker explicând nevoile de investiții în Europa și dificultatea de a găsi efectul de pârghie, cred că ne-am privat de surse de venituri majore. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, Mulțumim, doamna Hautala dar uh, ministrul e pe hol. Da, mulțumesc. Foarte concret și o să mă concentrez pe definiția Related Party Transactions, articolul 9c. Mi se pare că există argumente să examinăm acesta pentru că modelul propus acum în proiect are nevoie de îmbunătățiri. Îngrijorarea este că aceste Related Party Transactions, așa cum sunt definite acum, acoperă și tranzacții care fac parte din cursul foarte obișnuit de afacere la întreprindere. Și dacă tranzacțiile obișnuite sunt considerate ca fiind related party transactions, poate să se complice excesiv, disproporționat activitatea. Sper ca comisia să examineze. Mă gândesc la o companie sau un grup de companii care ar putea avea zeci sau sute de mii de membri proprietari, adică acționari, și această companie ia materii prime pentru operațiuni de la acționari, iar aceste tranzacții reprezintă mai mult de 1% din activele companiei. Deci dacă aceste tranzacții trebuie anunțate public și însoțite de o evaluare de la o parte terță independentă, guvernanța și structura internă sunt puse într-o situație imposibilă. S-ar putea să fie sute sau mii de astfel de tranzacții obișnuite de afaceri cu acționari în cursul anului. Deci vă rog să examinăm mai atent, să nu complicăm uh, inutil activitatea obișnuită. Președintele, mulțumesc. Domnule Coferati, misiune imposibilă pentru dumneavoastră. Câteva observații foarte, foarte succinte, vă rog. Da, mulțumesc foarte pe scurt. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit pentru comentarii, pentru sugestii, pentru părerile exprimate, care presupun că <clears throat> vor lua forma unor amendamente. Nu am o sarcină ușoară, din cât am auzit Văd că părerile diferă foarte mult. Aș vrea doar să mă refer la trei elemente pe care să le reamintesc colegilor. Mai întâi, competitivitatea și piața. Cred că o piață reglementată e o piață eficace. În consecință, regula servește unde nu există reguli, e o concurență neloială între întreprinderi. Trebuie să depunem eforturi pentru a avea o mai mare competitivitate ca întreprinderile să concureze pe piață. A doua chestiune a transparenței. Unde există transparență, există și adevăr în relație. Un al treilea aspect, abordarea pe termen îndelungat. Trebuie să încercăm să încurajăm comportamente care să nu mai fie cu interese pe termen scurt, ci o abordare pe termen mai îndelungat. Pentru a acționa ca avea o rentabilitate pe termen îndelungat. Aștept așadar cu nerăbdare amendamente din partea dumneavoastră. Termenul limit a fost precizat, 5 februarie. Vom discuta pe 23-24 februarie și adoptarea textului în comisie pe 24 martie să încercăm să facem acest lucru posibil. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Vom schimba programul. Restul programului de dimineață va fi uh, transferat în cursul după amiezii, după ce epuizăm programul adoptat pentru după amiază. Deci mai întâi programul obișnuit și apoi restul programului de dimineață care va fi discutat în cursul după amiezii. Și după amiaza va fi mai scurtă decât uh, am adoptat în agenda, pentru că punctul 34 trebuie să fie amânat, pentru că raportorul domnul Karim s-a îmbolnăvit. Vă mulțumesc, așadar, și acum avem uh, cinstea să urăm bun venit excelenței sale ministrul Rasnaci.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 Doamnelor și domnilor, vom continua acum cu punctul 29 de pe ordinea de zi. Și un călduros bun venit ministrului de justiție din Letonia, domnul Rasnas. Excelență, bun venit. A warm welcome will be needed because it is freezing cold. Și vă rugăm să ne iertați că e atât de frig în sală. Așteptăm uh, cu nerăbdare să auzim intervenția dumneavoastră. O prezentare a acțiunii președinției. Aveți cuvântul, excelența voastră. Thank you. Dear... Mulțumesc. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru a vă prezenta prioritățile președinției letone în domeniul justiției. Este o și mai mare onoare pentru mine să vă prezint aceste priorități în limba mea maternă, în letonă. Jāatzīst, ka prezidentūras laiks būs liels izaicinājums. Această președinție va fi o adevărată provocare pentru Letonia, nu doar pentru că este prima oară pentru noi, pentru a conduce lucrările Consiliului, ci și pentru că, la momentul acesta, Uniunea Europeană se confruntă cu provocări enorme în domeniul justiției și al securității. Aceste două domenii sunt foarte de actualitate după atentatele teroriste din Franța. Așa că aș începe prin a-mi exprima condoleanțele mele cetățenilor francezi în urma evenimentelor tragice care au avut loc la Paris. Președinția letonă condamnă cu tărie aceste acte radicale și pentru a ajunge la o soluție paneuropeană pentru a pune capăt terorismului, avem un eveniment organizat săptămâna viitoare la Riga, o dezbatere la nivel ministerial asupra măsurilor comune de luptă împotriva terorismului în domeniul justiției. Uniunea Europeană va lua măsuri serioase pentru a ține cont de instrumentele deja disponibile, pentru a putea asigura o cooperare mai eficientă, pentru a preveni și a încheta astfel de crime. De aceea, președinția letona va include aceste chestiuni de actualitate pe agenda noastră. Aș sublinia aici că la momentul acesta este extrem de important să luptăm și să prevenim terorismul. În același timp, Uniunea Europeană ar trebui să fie capabilă nu doar să găsească instrumentele cele mai eficiente de luptă împotriva terorismului, ci să găsească și echilibrul cel mai potrivit cu soluții juridice care să se bazeze pe valorile comune ale UE, demnitatea și libertățile fundamentale. Doamnelor și domnilor deputați, viziunea noastră asupra UE este una de succes, astfel încât Uniunea Europeană să fie cu adevărat competitivă la nivel global. Sperăm ca în domeniul justiției să-și aducă contribuția la creșterea competitivității, deci justiție pentru dezvoltare. În calitate de ministru pentru justiție, sunt în special competent și responsabil pe această temă. Și eu știu că justiția își va aduce contribuția pentru creșterea competitivității europene. Măsurile luate în domeniul justiției au din ce în ce mai mare legătură cu economia, dezvoltarea și întărirea pieței interne. Aș dori să menționez aici că cooperarea noastră cu Comisia Jurii în domeniile dumneavoastră de competență va urma îndrumărilor Consiliului Jai din 2014 pentru a ajunge la o justiție adevărată în Europa, fără limite, fără frontiere, cu o protecție adecvată a drepturilor fundamentale și care să ducă la o creștere a încrederii reciproce în sistemele noastre de justiție. Toate acestea pentru a asigura creșterea economică a Europei. Comisia Jurii are un rol important de jucat în toate aceste dosare pentru că un mediu stabil din punct de vedere juridic, un cadru legal care să țină cont de nevoile noastre actuale, reprezintă baza esențială pentru prosperitatea cetățenilor europeni. Și sunt convins că cele mai bune rezultate le putem avea printr-o cooperare strânsă între JAI și Comisia Jurii. În ceea ce privește promovarea competitivității, va trebui să acordăm o atenție deosebită în următoarele șase luni la următoarele patru priorități. În primul rând, pentru a, a încheia reforma în ceea ce privește mărcile comerciale, în al doilea rând, abolirea cerințelor de legalizare, în al treilea rând, încheierea regulamentului referitor la micile litigii pentru a ajunge la un acord cu Parlamentul European și cea de-a patra prioritate, implementarea reformei pentru Curtea de Justiție Europeană. În timpul președinției italiene s-au făcut progrese deosebite pentru primul punct în primele trei trialoguri pe care le-am realizat și suntem dorniși să încheiem acest dosar în cadrul președinției noastre. Pentru a face, bineînțeles, cu ajutorul dumneavoastră, vom uh, spori munca la nivel tehnic pentru a identifica elementele care mai trebuie rezolvate în cadrul trialogurilor. Vom lucra cu rapiditate pentru a ajunge la un acord până la primăvară. În acest context aș menționa și directiva pentru secretul comercial pe care dorim să o dezbatem cu Parlamentul European imediat ce acesta va fi pregătit să o facă. În al doilea rând, eliminarea uh, cerințelor de legalizare a documentelor publice astfel încât uh, cetățenii europeni să se poată deplasa în deplină libertate. Președinția noastră va acorda o adevărată prioritate acestui punct, scopul nostru fiind ca după dezbaterile îndelungi și complexe de la Consiliu să ajungem în sfârșit la un rezultat bun. Părerea mea este că nu pot exista obstacole pentru finalizarea acestui dosar, care reprezintă o valoare adăugată la nivel UE. Una din probleme ar fi divergența de opinii referitoare la ce documente ar putea fi scutite de o astfel de legalizare. În decembrie 2014, Consiliul JAI a hotărât abolirea legalizării doar pentru actele de stare civilă. Dacă regulamentul merge bine, din punct de vedere practic, acesta ar fi motiv suficient pentru aplicarea lui și la alte tipuri de documente, în felul acesta crescând domeniul de aplicare și încrederea reciprocă. Vom munci din greu la nivel politic, ne vom grăbi pentru a profita de această ocazie și pentru a ajunge la un acord la Consiliu cât mai repede cu putință. Vom face toate eforturile pentru a începe dezbaterile cu Parlamentul European cât mai repede cu putință. A treia prioritate. Regulamentul referitor la micile litigii. Iată, și acesta este un dosar important în care justiția poate duce la creștere economică și de aceea este o prioritate pe agenda noastră. Consiliul JAI a ajuns la poziția finală în decembrie 2014 și suntem pregătiți să începem negocierile cu Parlamentul. Sperăm să ajungem la un acord în cadrul președinției noastre. Pentru a promova cooperarea, suntem dispuși să vă arătăm care au fost rezultatele uh, discuțiilor din grupurile de lucru de la Consiliu și concluziile la care am ajuns. În al patrulea rând, reforma Curții de Justiție. În cadrul președinției letone trebuie să facem progrese rapide și pe această temă. După cum bine știți, Curtea de Justiție este în lipsă de resurse, de capacități pentru a putea uh, aloca cazurile la timp există o nevoie de creștere a numărului de judecători. Încă de când Curtea de Justiție a prezentat propunerea inițială de reformă în anul 2011, numărul cauzelor care sunt în așteptare în fața acestei instanțe a crescut în mod semnificativ. În unele cazuri, companiile trebuie să aștepte peste patru ani până la a avea o sentință. În unele cazuri e vorba de bunuri înghețate, chiar de câteva milioane de euro care nu pot fi investite în economia europeană. Pe de altă parte, ele nu pot fi folosite nici pentru a crea noi locuri de muncă pe piața europeană. Pentru prima oară, Curtea Europeană de Justiție a primit o cerere pentru recuperarea de daune tocmai din cauza nerezolvării cauzelor la timp și aceasta dăunează grav reputației noastre. Trebuie să acționăm foarte rapid, trebuie să acționăm împreună pentru a găsi o soluție bună. La momentul acesta, la Consiliu, am ajuns la un compromis potențial la nivel intern care să ducă la o reformă cu redistribuirea resurselor și utilizarea la maxim a acestora. Reforma ar trebui să fie implementată în trei etape și ar trebui să fie finalizată până în 2019. Într-o primă etapă a reformei ar apărea 12 noi posturi de judecător la Curtea de Justiție, pentru care Parlamentul European și-a dat deja avizul conform. Într-o a doua etapă, Curtea de Justiție se va alătura uh, funcționarilor de la Tribunalul Civil pentru Uniunea Europeană, deci vor avea încă 10 posturi și ulterior, într-o a treia etapă, se vor uh, suplimenta încă 9 locuri de judecători. Propunerea președinției oferă deja o reducere de 25% de reduceri bugetare față de propunerea inițială care a venit din partea Curții de Justiție. Costurile generale, globale ale acestei reforme reprezintă la ora actuală doar 0,01% din bugetul general al UE. În încheiere aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că neimplementarea acestei reforme ar avea consecințe financiare grave pentru bugetul european. Bineînțeles, ne referim aici la efecte pe termen lung. Trebuie să ne gândim încă de pe acum la viitor și la dezvoltarea pe termen lung a OE și a competitivității sale. În cadrul președinției letene vom continua munca noastră pentru reforma Curții de Justiție și vom începe negocierile cu Parlamentul European pentru a ajunge la un acord de implementare a acestei reforme. În paralel, trebuie să ajungem la un acord și între statele membre. referitor la procedura de numire a acestor judecători suplimentari. S-ar putea să fie o chestiune delicată, dar sperăm să o rezolvăm cu succes. Doamnelor și domnilor deputați, pe lângă chestiunile pe care le-am prezentat, președinția letonă va lucra în continuare la dosarele care au fost începute și care sunt uh, de competența jurii, cum ar fi directiva pentru acționari sau celelalte directive care sunt în curs și unde e nevoie de dezbateri la nivelul experților și la nivel politic pentru a putea implementa măsurile necesare în vederea progreselor pe care le așteptăm. Vom continua lucrările și la chestiunile de copyright, aceste chestiuni sunt de competența Ministerului Culturii în Letonia și vom face eforturi și pentru egalitatea de gen, care ar ține de competența Ministrului pentru Bunăstare la noi acasă. Din punctul meu de vedere, sunt chestiuni importante pe agenda Comisiei Juri și pe agenda europeană în general. Iată de ce aș vrea să vă asigur că președinția letonă va avea o atitudine proactivă. Din partea Consiliului JAI aș vrea să vă mulțumesc pentru cooperarea constructivă pe care am avut-o în ceea ce privește insolvabilitatea și regulamentul aferent. Adoptarea formală a acestui regulament se va face în cadrul președinției noastre după ce vom avea și avizul jurislingviștilor. Din punctul meu de vedere, Felul în care am lucrat la acest regulament a fost un exemplu deosebit de bun pentru cooperarea interinstituțională. Pe de altă parte, aceasta ne-a dovedit că suntem în stare să găsim soluții rapide pentru a promova cooperarea europeană. În concluzie, aș dori să menționez că una dintre prioritățile președinției letone în toate domeniile, printre care și domeniul justiției, ar fi de a avea o cooperare mai strânsă cu țările din parteneriatul estic. Cred că sunteți de acord și dumneavoastră că creșterea europeană poate fi una mai bună dacă suntem înconjurați de vecini, democrați și care să respecte statul de drept. Mă aștept să am aceeași cooperare de succes și în următoarele șase luni. Doamnelor și domnilor, președinția Lotene dorește să ajungă la compromisuri pentru a vedea ce soluții putem găsi pentru problemele importante ale cetățenilor europeni și vom face tot ce ne stă în putință pentru ca împreună să avem rezultate rapide, însă rezultate de calitate. Munca comună între Comisia Jurii și Consiliu este o condiție esențială pentru ca Uniunea Europeană să rezolve cu succes provocările din domeniul justiției și ale securității. Împreună o putem face. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Minister. Mulțumesc, domnule ministru. Dacă ne permiteți, acum uh, membrii comisiei noastre ar dori să vă pună câteva întrebări și dacă sunteți de acord, vom asculta câteva întrebări, după care puteți răspunde unei serii de întrebări. Aș folosi uh, faptul că sunt președinte pentru a vă pune prima întrebare. Aș vrea să vă întreb dacă în cadrul președinției dumneavoastră sunteți pregătiți să începeți negocierile pentru acordul interinstituțional referitor la o mai bună legiferare. Aceasta este întrebarea mea și acum dau cuvântul domnului Zviefka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă urăm bun venit aici la comisia noastră, alături de membrii Comisiei de Afaceri Juridice. Vă mulțumim pentru oportunitatea pe care ne oferiți de a avea acest schimb de opinii și vă urăm succes pentru președinția letonă. Sperăm ca acesta să fie un succes pentru noi toți. Ați vorbit de uh, prioritățile pe care le aveți, uh, 5 priorități esențiale pentru un pic mai mult de 5 luni de zile. Este o cifră foarte bună pentru că dacă sunt prea multe priorități la număr, până la urmă nu le putem urmări la fel de bine pe toate și avem impresia că vrem să facem mai mult decât ceea ce ar fi rezonabil. Și de altfel este un principiu care se aplică pentru toată lumea. Sunt de acord cu faptul că dacă există o cooperare bună între reprezentanții diverselor instituții, vom putea ajunge la soluții rapide și eficace și texte legislative care sunt așteptate atât de cetățeni cât și de companii. Eu am avut onoarea să fiu raportor pentru textul legislativ referitor la insolvabilitate pe care dumneavoastră l-ați evocat și pot să vă spun că a fost o adevărată aventură, însă pe de altă parte o muncă foarte interesantă alături de reprezentanții președinției italiene, ai Comisiei și ai Parlamentului și împreună am ajuns la un text care reprezintă un succes și sper să fie adoptat de Parlament la sesiunea plenară din luna februarie. Trecem acum la chestiuni mai concrete. Un element esențial în cadrul președinției dumneavoastră, domnule ministru, este reforma Curții Europene de Justiție și pot să vă spun că la Parlamentul European aveți uh, minere. Ne-am uh, întâlnit în vizita noastră de la Luxemburg cu judecătorii de acolo și de altfel nu era prima oară când o făceam. Am avut un schimb de vedere acolo și nici acesta nu era pentru prima oară, ci unul suplimentar referitor la soluțiile fezabile sau nu și cu toții suntem de acord asupra unui lucru. O imagine proastă referitoare la Curtea Europeană de Justiție este o imagine proastă pentru întreaga Uniune Europeană. Și dacă dorim să nu uh, facem nimic, atunci uh, lucrurile nu se vor îmbunătăți, nu trei ani și jumătate, ci chiar și cinci ani. Și vedem foarte bine care sunt costurile, nu doar din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere moral. Așa că la această reformă vom face tot ce putem pentru a vă ajuta. Și ajung acum la întrebarea pe care doresc să vă adresez. Vreau să vă întreb dacă aveți vreo propunere de făcut către Consiliu, vreo propunere prin care să se facă progrese în legătură cu această problemă a judecătorilor suplimentari, pentru că am impresia că aceasta este problema principală acum. Mulțumesc, domnul Cavada. Euh, monsieur Mulțumesc, domnule ministru. Domnule ministru, este un moment deosebit pentru noi să vedem aici um, un reprezentant al țării dumneavoastră după 25 de ani de la obținerea independenței dumneavoastră. Iată, acum uh, conduceți Europa și vă susțin, sunt alături de dumneavoastră în mândria pe care o manifestați, dar trebuie să fim și eficienți și v-am ascultat cu atenție pentru că această președinție o dețineți într-un moment în care au revenit problemele geopolitice în Est, știți și dumneavoastră care este prețul amenințărilor și de asemenea problema nesiguranței care a revenit în Europa, trei valuri de atentate în 10 ani, Madrid, Londra și acum Paris, la care ați făcut aluzie și dumneavoastră în urmă cu doar câteva zile. Întrebarea mea este, prin urmare, destul de simplă. Vreau să vă întreb cum veți putea profita, între ghilimele, bineînțeles, de aceste circumstanțe pentru uh, a utiliza această putere de facilitare a justiției în Europa? Aveți vreo intenție în ceea ce privește parchetul european sau procurorul european sau aveți alte propuneri pentru că avem nevoie de instrumente eficiente și la fel de rapide ca și cei care ne atacă? Aceasta este o primă întrebare și trec la a doua nu am făcut niciun fel de progres în ceea ce privește respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale și a instrumentelor judiciare în domeniul justiției, în special în Ungaria. Și vreau să vă întreb dacă veți interveni, pentru că știți foarte bine care este prețul uh, într-un astfel de caz. L-ați plătit și dumneavoastră prea scump. Mulțumesc și acum domnul Radiev. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în primul rând, felicitări pentru prima președinție letonă a Consiliului din istorie. Sper ca și la finalul mandatului să pot să vă felicit pentru o treabă bine făcută. Întrebarea mea înseamnă foarte mult cu cea adresată de președintele nostru în ceea ce privește uh, acordul interinstituțional pentru o mai bună reglementare. E parte a programului de lucru al Comisiei pentru acest an și trebuie să finalizăm uh, acest dosar cât mai repede cu putință pentru a asigura o mai bună cooperare și mai bună reglementare între instituții. Ce veți face dumneavoastră? cât sunteți la cârma Europei pentru a sprijini această inițiativă și pentru a Uh, încuraja, dacă nu chiar obliga statele membre la Consiliu să adopte acest acord pentru o mai bună reglementare în Europa. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Dacă puteți să răspundeți acestor patru întrebări, atunci mai încolo vom uh, asculta alte patru. Mulțumesc. Jā, godātie colegi, starp Vă mulțumesc pentru întrebările adresate. Și acum uh, mă voi referi la cooperarea interinstituțională, pentru că a apărut de mai multe ori în discuție, deci prefer să încep cu acest subiect. Voi încerca să răspund la întrebarea președintelui și la întrebarea domnului Radov. președinția e interesată într-o mai bună reglementare și așteptăm cu nerăbdare propunerea Comisiei pentru eficientizarea și îmbunătățirea procesului legislativ. Dar un indicator pentru un proces legislativ bun și eficient e reprezentat de implicarea statelor membre și cât de activ participă la nivel ministerial în acest proces. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca miniștrii să fie prezenți la aceste reuniuni și să ne reprezinte țara la cel mai înalt nivel posibil miniștrii ar trebui să coopereze mult mai bine atât cu Comisia, cât și cu eurodeputații. Eurodeputații din uh, comisiile parlamentare de resort. Asta e opinia mea. Și nu mi-o schimb. Deci, activitatea miniștrilor din statele membre e esențială. Apoi, în ceea ce privește CEJ, aș vrea să-i mulțumesc domnului Zviefca pentru activitatea domniei sale pe regulamentul pe insolvență. Chiar îl invidiez într-un fel, pentru că acest uh, dosar e aproape finalizat. Activitatea aceasta aproape că s-a încheiat. Noi, aproape că s-a încheiat. Noi, în schimb, de-abia acum începem. Cu privire la reforma de la Curtea Europeană de Justiție, întregul proces de reformă. Rezultatul acestui demers va depinde foarte mult de sprijinul acordat de Comisia Europeană. De asemenea, va depinde și de fondurile cu care va fi finanțată reforma. Sper însă că vom reuși să rezolvăm această problemă. Eh, cu privire la numirea judecătorilor și metoda. E nevoie să dezbatem acest subiect în continuare pentru că există opinii divergente. Sperăm totuși să găsim un compromis. Cu cât vom lucra mai intensiv, cu atât vom găsi soluții mai repede. Vom oferi oricum Parlamentului Uh, soluția noastră. Deputatam Kavadam <clears throat> arī liels paldies par labiem. Domnul Cavada mi-a adresat o întrebare pentru care îi mulțumesc și mulțumesc și pentru aprecieri. Da, este o onoare pentru noi să prezidăm Consiliul Uniunii Europene în aceste șase luni. E pentru prima oară când se întâmplă asta pentru Letonia și că tot veni vorba de activitatea noastră cât sunt în cârma Europei și ceea ce facem împotriva terorismului, noi vom avea pe 29 și 30 ianuarie o reuniune la Riga. În cadrul acestei reuniuni, cred, sper că vom pune bazele viitoarelor lucrări. Am luat legătura cu ministrul de justiție din Franța. Au fost vehiculate o serie de idei. Chiar și ideea de a crea un soi de birou federal de investigație pentru Europa. Știu că sunt mulți miniștri cu propuneri concrete și am convingerea că la Consiliul Informal din Riga se va face un pas uriaș. Mulțumesc! Very much. Vă mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul acum doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vin cu o întrebare pe drept civil, mai ales în ceea ce privește dreptul familial. Ieri, doamna comisar Iurova ne-a spus că își va continua activitatea pe chestiuni matrimoniale în timpul președinției letone, inclusiv uh, ținând cont de faptul că în multe state membre deja s-a adoptat înregistrarea parteneriatelor de același sex. În acest context, vreau să vă întreb care va fi contribuția Letoniei. Poate că ați vrea să ilustrați și alte elemente relevante um, în dreptul civil, elemente importante pentru președinția letonă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Guteland are cuvântul. Mulțumesc, domnule ministru, și eu sunt foarte bucuroasă că am ocazia să vă adresez o întrebare. De asemenea, sunt încântată de faptul că țara dumneavoastră va conduce Uniunea Europeană în aceste șase luni. În perioada de tranziție am avut Letonia drept subiect în studiile mele economice și acum uh, sunt foarte încântată să vă văd la cârma Uniunii Europene, iată, membru cu drepturi de pline. Am o întrebare cu privire la filiale, rolul filialelor. V-ați uh, referit uh, puțin la acestea în intervenția dumneavoastră. Doamna comisar Iurova s-a referit și ea ieri în intervenția domniei sale. Avem uh, un dosar în lucru și sunt probleme în continuare cu acesta, pentru că se prea poate ca multe întreprinderi să vâneze sistemul legislativ cel mai permisiv și s-ar ajunge la o situație total uh, de nedorit. Pentru că sunt întreprinderi care se registrează într-un stat membru, uh, au activitatea într-un alt uh, stat membru și ar putea să apară probleme pe parcurs uh, pentru uh, din punct de vedere fiscal, mă scuzați, dar și uh, din punct de vedere sindical, din punctul de vedere al dreptului lucrătorilor. M-a încurajat foarte mult faptul că ați anunțat ateliere de lucru la nivel înalt pe aceste subiecte. Vreau însă să știu care este opinia noastră personală deci avem deja o propunere în lucru, dar uh, mi se pare că întreprinderile neserioase ar putea să uh, opteze pentru condițiile cele mai proaste pentru lucrători și nu ne dorim absolut deloc așa ceva. Deci ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumesc. Uh, thank you, Mr. Anderson. Mulțumesc, domnul Anderson. Thank you, Minister. I do wish, uh... Mulțumesc, domnule ministru. Vă urez și eu mult succes în tot ceea ce faceți în timpul președinției. Au fost evente turbul evenimente turbulente uh, la Paris, într-adevăr, și nevoia de a face ceva în Uniunea Europeană sau nevoia de a reacționa nu trebuie să însemne nevoia de a reacționa fără cap. Mă interesează situația uh, operelor uh, literare um, și disponibilitatea acestora pentru persoanele cu handicap, nevăzătoare și așa mai departe. Așteptăm cu nerăbdare o decizie a Consiliului pentru a ratifica tratatul de la Marrakesh. Mi se pare însă că la Consiliu e un blocaj. Sper totuși ca uh, președinția letonă să rezolve situația aceasta. Puteți să confirmați că așa va fi? Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Geringer Teotenberg. Mulțumesc! Chciałam pogratulować bardzo konkretnych założeń i priorytetów, które Państwo foarte concret pentru că ați prezentat deja o serie de priorități și ne-am dat seama că aveți multe lucru. Programul dumneavoastră este foarte frumos. Ne bucură faptul că ne-ați prezentat un program succint și sperăm noi implementabil. Mă refer acum la un subiect pe care lucrez eu și mi-aș dori să se facă tot posibilul pentru a, găs- a se găsi uh, compromisuri bune în vederea uh, progresului. Am însă în același timp și o rugăminte către dumneavoastră, domnule ministru. Pentru că trebuie să acoperiți și chestiunile juridice la Consiliu și mă doare faptul că două state membre, printre care și al meu, nu respectă drepturi fundamentale ale cetățenilor. Eu Cred că uh, toți cetățenii europeni ar trebui să se bucure de aceeași protecție juridică. Adesea e trecut cu vedere acest lucru și poate că ar trebui să puneți pe tapet acest subiect. Să oferiți câteva impulsuri pentru ca toată lumea să se bucure de aceeași uh, protecție, aderând la Carta uh, Fundamentală a Drepturilor Omului. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum o ultimă întrebare din partea domnului Buda. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule ministru, bun venit uh, la noi la comisie. Foarte pe scurt, aș dori să vă întreb dacă aveți o opinie vizavi de ceea ce înseamnă necesitatea reglementării la nivel european um, a unei legi care să vizeze insolvența persoanelor fizice. Pentru că în momentul de față avem legea insolvenței care vizează doar uh, întreprinderile și cred că este un, un, un dezechilibru pentru că și persoanele fizice pot să intre nu uh, în insolvență mai ales dacă avem în vedere uh, să spun așa condițiile de criză economică pe care toată europa le a trecut și uh, nu de puține ori situația în care băncile au crescut uh, foarte foarte mult dobânzile astfel încât persoanele fizice practic erau în imposibilitate să își mai achite um, ratele. deci care este poziția dumneavoastră față de acest subiect? mulțumesc. Mr. Minister, you have the floor. Domnule ministru, aveți cuvântul. Paldies, kolēģi, par jautājumiem. Mulțumesc, stimați deputați, vă mulțumesc pentru întrebări. O să încerc să vă răspund în uh, ordinea în care au fost puse întrebările. O să începem cu doamna Hautala. Desigur că problemele menționate de dumneavoastră sunt delicate, mai ales în discuțiile legate de aplicarea transfrontalieră Există acum o perioadă în care statele membre pot să se gândească la ce poziție să adopte. Președinția Ton, respectând dorința statelor membre, nu vrea să organizeze o discuție politică pe acest subiect. Se preconizează ca discuțiile de la Consiliu să se reia în a doua jumătate a anului în următoarea președinție a Luxemburgului. Dacă vorbim despre interzicerea discriminării, și mă refer la orice formă de discriminare, în președinția letonă vom uh, sprijini pe deplin acest principiu. Ne pronunțăm ferm împotriva oricărei forme de discriminare în orice stat membru al Uniunii. Și în același timp, uh, când vorbim despre drept civil, uh, trebuie să ținem cont de tradițiile și specificitățile fiecărui stat membru, deci de competența statului membru respectiv să hotărască ce parteneriate să recunoască în dreptul civil, uh, ce parteneriate să înregistreze sau nu într-un anumit stat membru. Iar diverse sentințe ale Curții Europene a Drepturilor Omului au arătat că statul membru are latitudinea de a decide. <clears throat> Tot în legătură cu aspecte de drept civil, chestiunea legată de convenția privind răpirile de copii. E complicată. Ca președinție vom depune toate eforturile să se ajungă la un acord între statele membre. Următoarea întâlnire tehnică e planificată pe 28 ianuarie. Și desigur, cazul 1.13 de la Curtea Europeană de Justiție ridică unele semne suplimentare de întrebare în aceste discuții. Care va fi aplicarea pe viitor a acestui instrument? Următoarea întrebare. A doamnei Gutland. În legătură cu directiva privind uh, compania cu un singur uh, angajat sau proprietar. Președinția italiană a realizat progrese deosebite și Letonia va continua eforturile la Consiliu pentru a primi un uh, mandat de negociere cu Parlamentul European. În legătură cu aspectul legat de sediul social al companiei, așteptăm să ajungem la un compromis. la da, întrebarea domnului Anderson legată de acordul de la Marrakesh. Președinția letonă <clears throat> sprijină obiectivele acordului respectiv de îmbunătățire a posibilităților pentru persoanele cu dificultăți de vedere să participe pe deplin la viața culturală. Vom face tot, tot ce ne stă în putință pentru a promova ratificarea acestui acord de numele Uniunii Europene în ansamblu. Și cât de curând posibil vom încerca să rezolvăm problemele instituționale care mai există. Acum la întrebarea doamnei Geringer. Da, știm că ratificarea cartei are o semnificație politică deosebită și nu pot să adaug decât că sper că și celelalte state membre care nu au făcut-o vor face. Pentru domnul Buda, întrebarea legată de insolvența persoanelor fizice, da, e un subiect foarte important, cred, în toate statele membre. și o chestiune deosebit de importantă, având în vedere problemele pe piața imobiliară, care au lovit uh, foarte greu multe dintre statele membre și o întreagă generație, spune în multe state membre, care o povară uriașă acestor datorii deosebit de mari și orice inițiativă din partea Comisiei Europene care ar putea să remedieze situația s-ar bucura de sprijinul nostru. În multe state membre, principiul uh, uh, unei soluții la cheie este sprijinit. Și în multe state membre există o diferențiere între insolvența persoanelor fizice când datoriile nu depășesc 100.000 de euro. Deci răspunderea ar găsi o soluție într-un anumit termen, într-un orizont, să zicem, de un an. Dar trebuie să ținem cont și de interesul creditorilor și de faptul că lobby-ul băncilor comerciale e un lobby extrem de puternic. Foarte multe vor depinde de cât de bine vom reuși să cooperăm între noi. Jā, un ja runā vēl par jauno regulu, tad, protams, tā atvieglos procedūras pār. Iar în legătură cu noile reglementare, acestea vor facilita procedurile în aspecte transfrontaliere. Mulțumesc. Uh, Mr. Minister, there... Președintele, domnule ministru, am uh, ajuns la sfârșitul uh, listei de întrebări din partea membrilor. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru întâlnirea de astăzi cu noi, pentru faptul că ne-ați comunicat prioritățile președinției letone. După cum vedeți, această comisie e deschisă cooperării cu președinția dumneavoastră și avem speranța sinceră că, și după cum s-a spus deja, că vom putea să vă întâlnim și să vă felicităm și la sfârșitul președinției. pentru, sperăm, multele succese pe care le vom avea împreună. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizita de astăzi. Uh, uh dear members, I have one more announcement to... Stimați membri, mai am un singur anunț de făcut. Uh, it concerns... Se referă la punctul 27 legat de TTIP pe care trebuie să-l amânăm până la ședința următoare, pentru că raportorul domnul Fos nu este în măsură să vină la ședința de după amiază. Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere. Bun apetit! Și poftă bună, spune domnul președinte.